Doamnelor și domnilor, declar deschisă prima ședință a Comisiei noastre de dezvoltare regională. E vorba de ședința constitutivă pentru acest nou mandat 2009-2013. Aș vrea să vă amintesc faptul că această comisie funcționează doar uh, pentru al doilea mandat, pentru că înainte făceam parte din Comisia pentru Transporturi. Deci, avem 5 ani de experiență în calitate de comisie parlamentară de sine statătoare și iată, astăzi începem un nou mandat. Este o onoare pentru mine să conduc această parte a ședinței de azi. Și o fac pentru că fostul președinte și pri, fostul prim vicepreședinte nu sunt prezenți. Eu am fost al doilea vicepreședinte în mandatul trecut, de aceea este onoarea mea să conduc această parte a ședinței. Trec acum la limba engleză și aș vrea să vă spun că scopul acestei întâlniri um, este constituirea biroului. Și e vorba de alegeri Vom alege mai întâi uh, președintele comisiei și apoi vom alege vicepreședinții. Doresc să vă amintesc faptul că, conform uh, regulilor de procedură, dacă avem un singur candidat, putem să-l alegem prin aclamare. Dacă cineva solicită vot secret cu susținerea a opt membri, poate să facă acest lucru. Atât în cazul regilor pentru postul de președinte, cât și pentru posturile de vicepreședinți. Deci, începem. Acum și vă rog să îmi spuneți dacă quorumul este reunit pentru a vedea dacă putem vota. Deci, cer secretariatului dacă, să-mi spune dacă quorumul este împlinit. Da. Mi s-a spus că quorumul este întrunit, deci putem alege noul președinte următorul element al acestei proceduri este numirea unui candidat pentru acest post, deci vă rog, invit uh, un membru al unui grup politic să propună un candidat pentru acest post. Domnul Lambert Van Nistelrooy, coordonatorul din partea grupului PPE, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Cu plăcere o voi face. Dezvoltare, Comitetul de Dezvoltare Regională este unul foarte, Comisia de Dezvoltare Regională este una foarte importantă, își începe al doilea mandat și în numele PP-ului aș vrea să o propun pe doamna Hübner ca președintele acestei comisii. A fost, este nou aleasă în Parlament, dar este o persoană foarte calificată pentru a se ocupa de această comisie. Sunt convins că ne, ne va putea conduce bine lucrul. De aceea aș dori să o propun pe doamna Danuta Hübner ca președinte acestei comisii. Thank you. According to the rules of procedure, have... Mulțumesc. Conform regulilor de procedură, întreb acum uh, pe candidată dacă este de acord cu această candidatură. Yes, I do agree. Thank you. Sunt de acord. Vă mulțumim. Deci candidata este de acord, s-au respectat regulile de procedură. Există alte candidaturi la postul de președinte? Din punct de vedere, acest lucru este posibil, dar acest lucru trebuie făcut de grupurile politice observații, vă rog să vă și prezentați. Sunt François Alfonsi din partea Verzilor, ALE. Suntem, bineînțeles, de acord cu propunerea candidaturii numele din partea grupului PPE. Am o mică întrebare. Doamna Hübner până acum a fost comisar european, deci primele dosare pe care le vom discuta în această comisie sunt uh, dosare pe care dânsa le-a abordat în calitate de comisar european. Nu există mm, o problemă de suprapunere de competențe în aceste dosare și cum o putem aborda. Mulțumesc. Uh, aș ruga pe doamna comisar să răspundă dânsa. I'm not yet the chairman. Încă nu sunt uh, președinte a acestui comisii, de aceea nu pot să fac o propunere pe această temă, în această problemă concretă, dar dacă riscă să apare conflicte de interese, putem găsi cu siguranță o mm, soluție și în ceea ce privește audierea, dacă sunt aleasă în calitatea de președinte a acestei comisii, aș ruga pe un vicepreședinte să conducă ședința, dacă colegii doresc acest lucru, mai ales colegii din uh, partea grupului verzilor. Aceasta ar putea fi o soluție. Eu vreau să spun că consider că odată cu cu alăturarea mea membrilor uh, Parlamentului European și faptul că eu uh, devin membru acestei comisii uh, nu generează un conflict de interese în sine. În orice caz, eu voi evita orice situație în care se riscă să se bănuiască un astfel de conflict de interese. Oricum, regulile vor fi respectate și nu vom ajunge în astfel de situații. Sunt convinsă că vom găsi o soluție. Yes, thank you. there is no... Vă mulțumim. Dacă nu există alte observații, deci nimeni nu propune un vot secret, de aceea aș dorea să o declar, să declar, declar pe candidată ca fiind aleasă în funcție de președinte acestei comisii. Uh, Vă mulțumesc foarte mult. Acum um, continui, uh, continuăm această ședință și vom alege cei patru vicepreședinți. Quorumul nu s-a schimbat între timp, uh, deci nu trebuie să-l verificăm din nou. Mai întâi V-aș ruga să propuneți un candidat pentru postul de prim vicepreședinte al acestei comisii. Doamna Crel, vă rog. Äh, er- Mulțumesc, doamnă Hübner. Aș dori mai întâi să vă felicit pentru alegerea dumneavoastră în postul de președinte a Comisiei de Dezvoltare Regională. Sper că veți fi o președintă bună și că vom coopera foarte bine. Sper că trecerea dumneavoastră de la Comisie la Parlament nu va fi prea dificilă și că vom putea lucra împreună pentru a desena viitoarea politică structurală al a Europei. Aș propune pe domnul Stravakakis ca prim vicepreședinte. Sunt convinsă că ar fi un vicepreședinte excelent, vine din Creta și s-a ocupat mult de, cu problemele de politică regională. Iată, el este candidatul nostru. Mulțumesc! Se pare că domnul Stavrakakis este de acord de să fie candidat. Vă rog, domnule Stavrakakis. Accept, mulțumesc. Thank you. Thank you very much. Mulțumesc. Aș vrea să știu dacă mai există alte candidaturi la acest post. Nu. Deci îl putem alege prin aclamare. I am reminded that I should loudly say that we have mi se spune că trebuie să spun și faptul că am primit declarațiile de interes financiar ale tuturor candidaților. Deci, iată, și aceste condiții au fost îndeplinite. Acum uh, trecem la alegerea celui de-al doilea vicepreședinte și vă invit să numiți uh, candidatul pentru acest post. Mr. Van Domnul Van Nistelrooy, vă rog. Ehm, Doamnă președinte, Aș dori să spun că mă bucur că ați fost aleasă în calitate de, de președinte a acestei comisii și aș dori să prezint acum un candidat pentru postul de al doilea vicepreședinte, pe domnul Marcus Piper, care a făcut parte și în trecut din Parlament și s-a ocupat de probleme de resortul comisiei noastre în uh, legislatura precedentă. Îl întreb pe Marcus Piper dacă este de acord cu această candidatură. Și eu doresc să vă felicit, doamnă președinte, și cu plăcere accept această candidatură. Thank you. Mulțumim. Următoarea întrebare este dacă există alți candidați pentru acest post. Dacă nu, se pare că așa este. Votăm prin aclamație. Și îl invit pe Marcus să se alăture nouă. Mulțumesc. Trecem uh, la alegerea celui de-al treilea vicepreședinte. Vă rog. Bună ziua, doamnă președintă, în primul rând vreau să vă felicit pentru uh, noua poziție, aceea de președinta uh, Comisiei Regii. Să vă urez bun venit în comisia noastră și uh, vreau să vă spun că grupul ALDE o susține pe doamna Filiz Husmenova pentru poziția de cel de-al treilea vicepreședinte. Doamna Husmenova a fost membra a Comisiei Regii și în legislatura trecută și tot vicepreședinte, iar grupul o susține din nefericire datorită unor probleme personale nu a putut fi uh, prezentă își cere scuze și uh, vă transmite că acceptă această candidatură. Well, thank you very much uh, for all... Mulțumim pentru ceea ce ați spus. Există alți candidați la acest post? Dacă nu, putem vota din nou prin aclamare. And we proceed to the, uh... Trecem uh, la ultimul vot uh, pentru postul de cel de-al patrulea vicepreședinte al Comisiei. Cine dorește să numească un candidat, vă rog. Doamnă președinte, grupul verzilor AL propune candidatura lui Mick Kalistaopoulos din Grecia, din regiunea Salonicului, care uh, se ocupă um, de probleme legate de Balcani și bazinul Mării Mediterane. Și doresc să vă felicit și pe dumneavoastră, doamnă președinte, și vă urez, uh, alături de birou, un mandat excelent. Thank you very much. Vă mulțumesc. Îl întreb pe domnul Trimapoulos dacă este de acord cu această candidatură. Și eu doresc să vă felicit pentru faptul că ați fost aleasă în funcție de președinte eh, și sunt de acord cu această candidatură. Mulțumesc! It takes some time to get it in, in a... <laughs> Aștept interpretarea. Vă mulțumesc uh, pentru confirmare. Avem alți candidați la acest post? Nu? Atunci uh, votăm prin aclamare. So I, I would like to thank everybody. Aș vrea să vă mulțumesc tuturor pentru faptul că am votat uh, repede și în două minute vreau să vă mulțumesc, să vă spun că Vă sunt recunoscătoare pentru încredere. Uh, voi fi la dispoziția dumneavoastră eficientă um, în această funcție și, bineînțeles, va trebui să lucrăm împreună, să creăm uh, un consens uh, în jurul provocărilor cu care ne confruntăm cu toții, un consens între grupurile politice. Vom construi Uh, pe baza ceea ce acest comis, această comisie a realizat în trecut, pentru că în ultimii cinci ani uh, a făcut eforturi mari și sper că nu vom avea doar o dezbatere politică, care va fi, bineînțeles, crucială în următorii ani, dar și vom avea și rezultate concrete și uh, eu voi apăra principiile noastre și voi face tot ce va fi posibil pentru um, a crea o atmosferă uh, pozitivă pentru munca noastră. Vă mulțumesc foarte mult și se pare că putem trece imediat acum uh, la ședința ordinară a comisiei noastre. Deci considerăm încheiată această uh, ședință constitutivă și începem ședința obișnuită a Comisiei. Uh, avem o, un proiect de ordine de zi uh, care va fost distribuit. Primul punct este adoptarea acestei ordini de zi. Trebuie să vă spun că nu am primit nicio propunere de a schimba această ordine de zi, de a o modifica. Dacă nu aveți nici acum solicitări în acest sens, considerăm ordinea de zi ca fiind adoptată în forma distribuită. Deci nu avem modificări, considerăm ordinea de zi ca fiind adoptată. Vă mulțumesc și trecem la procesul verbal al reunii Comisiei Regii din 16 aprilie. Um, acesta va fost distribuit, dar nu trebuie, este doar în scop informativ, nu trebuie să-l adoptăm pentru că este un nou mandat. Putem trece la punctul 3 și anume comunicări ale președintelui. Aș uh, dori să fac trei anunțuri. Mai întâi, doresc să vă spun că în ceea ce privește avizul în legătură cu uh, bugetul, un element foarte important de pe ordinea noastră de zi, uh, trebuie să vă spun că am numit uh, un um, raportor pentru acest aviz pe doamna Petre din PPE, dar dânsa nu a fost realeasă, așa că avem o problemă pentru că avem puțin timp și trebuie să adoptăm acest aviz cât de repede și avem nevoie de raportor uh, pentru acest aviz uh, și confruntați cu astfel de termene strânse, pe probleme puțin controversate, se consideră că președintele este propus ca raportor. Aceasta este și propunerea mea, să fim de acord ca președintele Comisiei să fie raportorul pentru aviz în legătură cu bugetul pentru 2010? Aceasta este întrebarea pe care vă adresez. Lambert? Lambert? Eh, Mulțumesc. Ați spus, într-adevăr, eh, că doamna Petre nu a fost eh, realeasă și Comisia DEVE în pregătirile pentru discuțiile asupra bugetului trebuie să-și dea avizul. Cred că metoda care a fost aplicată uh, în trecut era că președintele să fie cel care devine raportor și emite acest uh, aviz, pentru ca acest aviz să fie dat la timp. Citind uh, documentul eh, văd un punct pe care aș vrea să-l mai subliniez din punctul eh, comisiei noastre DV, pentru că noi am prezentat o serie întreagă de proiecte de legi noi. Eh, președintele, îmi cer scuze că vă întrerup, dar acesta este punctul 5 de pe ordinea de zi. În acest punct trebuie doar să fim de acord dacă procedura este acceptată și atunci voi uh, spune mai târziu ce am vrut să spun. Președintele, alte comentarii în legătură cu procedura, doamna Schlatter, vă rog. Ähm, Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să revin la un subiect. Tocmai ce ați spus că dacă vor exista conflicte de interese, veți asculta opinia tuturor. În ce privește bugetul, este un buget care a fost propus de către Comisia Europeană și dacă noastră, în calitate de președinte al Comisiei, vă ocupați direct de această chestiune, atunci, după părerea mea, ar fi mai bine ca unul dintre vicepreședinți să se ocupe de acest punct sau uh, grupul politic uh, pentru a evita aceste probleme. Mulțumesc, președintele, mulțumesc pentru comentariu. N-am nicio problemă cu această chestiune. Deci, dacă vreți să propuneți ca primul vicepreședinte, îmi imaginez, de exemplu, da. Dar alte comentarii pe această chestiune? Doamna Craig. Da, mulțumesc, doamna președinte. Trebuie să spun că pentru grupul nostru politic Uh, grupul nostru politic, uh, uh, pentru grupul nostru politic susținerea președintelui nu este o problemă pentru că anul trecut și acum doi ani în ce privește dezbaterile pe buget nu au fost niciun fel de probleme între noi și comisie. Am mers în aceeași direcție. Nu cred că există conflicte de interese dar, cum uh, spunea domnul Van Nistelrooy, trebuie să facem în așa fel încât proiectele pilot care au fost prevăzute anul trecut să fie puse în practică și să ținem cont de ele în acest an, pentru că în bugetul uh, pe 2010 există proiecte pilot care se întind pe 2 ani, deci trebuie să ținem cont și de acest aspect. Președintele, încă o dată vom discuta această problemă la punctul 5, însă acum este o propunere din partea doamnei Șeter. Nu știu dacă mai există comentarii pe această chestiune. Da, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Sunt raportor pentru bugetul pe anul viitor și în această calitate și ca umil membru supleant al Comisiei aș vrea să subliniez faptul că dezbaterea noastră uh, se uh, decurge uh, cu Consiliul. Cu alte cuvinte, proiectul de buget este amendat de membrii Parlamentului, astfel încât proiectul de buget este un material de background foarte important. Deci, din partea mea, nu este nicio problemă uh, ca președintele Comisiei și fost comisar european pentru dezvoltare regională să facă această treabă. Cred că ar fi un nonsens să presupunem că dezbaterea reală este proiectul uh, de buget, când de fapt ținta discuției noastre este uh, proiectul făcut de Consiliu la începutul lunii iulie. Vă mulțumesc foarte mult. Președintele, mulțumesc foarte mult pentru acest comentariu. Alt comentariu? Deci aș vrea să o întreb pe doamna Șeter dacă își menține poziția. În acest caz uh, vom discuta problema la întâlnirea coordonatorilor și vom încerca să rezolvăm. Da, vă rog, aveți cuvântul. Da, mențin această poziție în numele grupului verzilor. Yes, așadar, vom discuta această problemă la întâlnirea coordonatorilor. Vreau să vă informez că această întâlnire va avea loc imediat după uh, ședința de astăzi și de asemenea vreau să anunț că termenul limită pentru amendamente este 10 august Votul pe proiectul de aviz va avea loc la întâlnirea, la începutul întâlnirii de pe 2 septembrie, pentru că suntem presați de timp. Așadar, această problemă în legătură cu uh, raportorul pentru aviz o vom discuta în cadrul întâlnirii coordonatorilor. Al doilea anunț pe care trebuie să-l fac la acest uh, punct de pe ordinea de zi se referă la audierea pentru noul comisar pentru politici regionale Poate știți că pe 9 iulie conferința președinților a fost de acord uh, asupra unei proceduri simplificate pentru această audiere și uh, candidatul de comisar va apărea în fața comisiei noastre pe 2 septembrie și apoi uh, întâlnirea coordonatorilor va avea loc în ca, întâlnire în cadrul căreia se va evalua audierea și vom prezenta rezultatul acestei evaluări conferinței uh, președinților și probabil aici se va încheia rolul nostru. Votul va avea loc în timpul uh, sesiunii uh, din septembrie. Și de asemenea vreau să vă mai informez în legătură cu o chestiune pe care aveți în uh, dosarele dumneavoastră și anume documentele Vademecum privind uh, politica de coeziune și uh, Comisia de Dezvoltare Regională și de asemenea câteva note pe care le veți găsi pe care le veți considera utile. Acum sunt disponibile doar în engleză, dar toate celelalte versiuni lingvistice vor fi distribuite în cursul lunii septembrie în mod electronic și aici veți uh, descoperi, mai ales pentru noi membri, asta este foarte important, noi membri ai Comisiei, veți găsi informații privind politicile cu care ne vom ocupa aici, toate aspectele majore ale acestor politici, dar de asemenea există și informații privind uh, informații practice privind funcționarea Comisiei, să zicem funcționarea curentă a Comisiei, secretariatul, rolul uh, consilierilor grupurilor politice și multe alte probleme. Și dacă aveți nevoie de alte informații uh, suplimentare, atât în ce privește politicile cât și uh, funcționarea Comisiei, Secretariatul, evident, este la dispoziția noastră și oricând aveți nevoie de informații, vi le poate oferi. Așadar, acesta a, fost, uh, acesta a fost ultima comunicare din partea mea și acum putem să trecem la punctul 4, dacă nu există niciun fel de comentarii, și punctul 4 este confirmarea calendarului reuniunilor pentru anul 2009. De asemenea, acest calendar a fost distribuit și vreau să vă informez că acest calendar a fost adoptat în unanimitate de fosta comisie și dacă nu există cereri de schimbări, atunci nu trebuie să-l mai votăm. Deci, dacă nu are nimeni niciun fel de comentariu, vom presupune că acest calendar rămâne așa cum a fost stabilit și că este ratificat și de noua comisie. Deci nu văd niciun fel de comentarii aici, uh, așadar putem considera adoptat acest calendar. Și acum aș vrea să trecem la punctul numărul 5, bugetul uh, pe 2010, secțiunea 3, Comisia. Sigur, acesta este un uh, moment foarte important al anului și un element foarte important și un punct foarte important și în activitatea comisiei noastre. Secretariatul între timp s-a a, pregătit uh, proiectul de opinie care de asemenea va fost distribuit și aș vrea încă o dată să repet ce am spus în uh, discursul meu introductiv și anume că termenul limită pentru amendamente a fost stabilit și că vom vota acest proiect de aviz și asupra amendamentelor la începutul viitoarei noastre întâlniri, adică pe 2 septembrie anul acesta. Aș vrea acum să deschid dezbaterea pentru că am înțeles uh, din comentariile făcute atât de uh, Constanța Clerer cât și de domnul Van Nistelrooy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 Doamna președinte, n-aș vrea să avem acum o dezbatere prea lungă, pentru că multe din aceste chestiuni au fost, uh, de fapt, uh, abordate în cadrul Comisiei Regii. De exemplu, punctul 5. Dacă Consiliul va reduce bugetul pentru politici regionale, atunci cred că aceasta este reacția necesară și potrivită și cred că toată lumea consideră la fel. Trebuie să ne asigurăm că bugetul rămâne la nivelul la care era inițial. Deci dacă aceste lucruri sunt incluse, ceea ce e un lucru bun, atunci înseamnă că, într-adevăr, uh, ideile acestea vin, reprezintă comisia, uh, poziția comisiei noastre. Vreau să spun încă ceva referitor de punct, la punctul 4, față de care uh, suntem foarte interesați. Anul trecut uh, am putut uh, vedea aceste uh, proiecte pilot foarte inovatoare și am ales în mod clar trei uh, subiecte, trei domenii. În primul rând, coeziunea la nivel global și am privit cu foarte mult interes, am examinat cu foarte mult interes această chestiune. Am vrut să vedem uh, ce am făcut din acest punct de vedere în ultimii 20-30 de ani, cum am încercat să ne asigurăm că s-a asigurat o bună coeziune în cadrul Uniunii și care au fost lecțiile de învățat și lecții pe care după aceea să încercăm să le extindem la nivel global, să le discutăm cu Națiunile Unite. Acesta e unul dintre proiecte. Am lucrat la el timp de 2 ani și dacă vor fi rezultate pozitive în urma acestui proiect, atunci uh, această, uh, acest domeniu va deveni un, uh, un uh, capitol bugetar permanent. După aceea, programul, proiectul Erasmus, care susține manageri special la nivel regional. De asemenea, ni s-a părut foarte important și a mai fost și un al treilea proiect privind situația specifică a comunităților de romi din diferitele zone ale Uniunii Europene. am uh, scos programul Rasmus pentru că nu exista o linie bugetară pentru 2010, uh, pe bună dreptate, dar ce vrem noi să vedem, uh, nu doar o subliniere puternică a punctului 4. Vrem ca în septembrie să avem informații și în legătură cu progresul acestor proiecte de la Comisie. Pentru că în, comisie, în Comisia noastră exista mult entuziasm față de aceste proiecte, dar vrem să știm ce s-a întâmplat efectiv, ce proiecte s-au făcut. Deci susținem uh, ideea includerii celor 2 milioane pe proiect pentru 2010, dar vom cere și mai multe informații în legătură cu ce s-a întâmplat efectiv în cadrul acestor proiecte. Constanța Crel. Da, mulțumesc, doamnă președinte. Și eu aș vrea să vă reamintesc că trebuie să facem în așa fel încât proiectele pilot pe care le-am prevăzut în bugetul anului trecut continuă să fie implementate și fondurile necesare sunt uh, prezente, există și asta înseamnă că uh, Comisia ar trebui să ne facă și un raport în legătură cu ce s-a realizat deja în cadrul acestor proiecte și eu cred că, dat fiind faptul că proiectele pilot durează 2 ani, vor dura 2 ani, anul acesta poate n-ar trebui să încercăm să implementăm noi proiecte, ci mai degrabă să ne asigurăm că acestea care există deja sunt implementate corect. Deci trebuie să ne gândim la o strategie uh, privind analiza rezultatelor acestor proiecte pilot înainte de a continua lucrările în acest domeniu. Uh, cred că ar trebui să modificăm un pic, uh, să schimb, facem uh, anumite schimbări pentru ca lucrurile să evolueze în acest sens. Vă mulțumesc foarte mult. Să modificăm uh, avizul. Are you hearing me or not? Excuse me. Se aude sau nu? Bine. Vreau să vă întreb, din câte știu eu, în 2010, în bugetul pe 2010, apar două lucruri proiectele Jaspers și Erasmus, vă întreb doar un lucru. Din câte știu, statele membre trebuie să înainteze documentația în legătură cu fondurile de dezvoltare regionale, trebuiau să o trimită până la sfârșitul anului trecut, după care Comisia trebuie să analizeze dacă statele membre și-au îndeplinit uh, toate plățile și rambursările aferente în acest document se vorbește despre fondurile de coeziune. Însă ca calendarul pentru acestea nu s-a închis. Statele membre încă mai au timp pentru a trimite documentație pentru fondul, fondul de coeziune. Nu se vorbește deloc de uh, programul de fonduri regionale de, pentru statele membre și, ace- și nu înțeleg situația. Întrebarea mea este dacă discutăm despre 2010, nu despre rezultate le fondurilor structurale 2004-2006 sau dacă discutăm despre ceea ce s-a întâmplat anul trecut. Da, vă rog. Mai era cineva aici? Mulțumesc, doamnă președinte, stimați colegi. Ehm, și întrebarea mea se potrivește aici. Există informații că banii nu circulă și este important ca în discuția noastră să știm de temporară sau dacă nu este nevoie de finanțare. Trebuie să avem mai multe informații, trebuie să avem informații mai corecte în legătură cu situația reală a resurselor și implementarea acestor resurse și în legătură cu câți bani au mai rămas, de fapt. Mulțumesc, doamna președinte. Voi vorbi în limba maghiară. Kedves kollégák, engedjék meg, hogy... Stimați colegi, Dați-mi voie să spun ceva în legătură cu procesul de conciliere bugetară. Întrebările pe care le punem aici au fost ridicate și la întâlnirile de conciliere. Și din partea Parlamentului s-a făcut o declarație unilaterală în care, pe de o parte, salutăm pașii comisii, comisiei prin care se, aceasta se asigură că um, va încerca să accelereze aceste plăți. Noi am sugerat pași suplimentari. Pe de altă parte, mă bucur că această problemă a fost menționată, că nu este suficient să ne asigurăm că statele membre cheltuiesc acești bani, trebuie să eh, punem accentul și pe eficiența acestui proces. Dacă acești bani sunt folosiți pentru a se asigura că obiectivele sunt, obie- eh, sunt atinse, de aceea alocăm acești bani ai contribuabilului. Și de aceea am atras de asemenea atenția că în acest buget pe care lucrăm acum eh, este potrivit unui context de criză. Putem vedea că Comisia Europeană încearcă să introducă planuri ajutătoare, însă nu putem trece cu vederea faptul că există sume imense de bani eh, disponibile în politici de coeziune care sunt alocate unor obiective care pot să ducă la îmbunătățirea economiei. Întrebarea este dacă toate programele din statele membre se potrivesc în acest cadru. Uh, schema de programe din statele membre este foarte largă, însă aici ar trebui să subliniem că statele membre au posibilitatea de a regândi aceste programe pentru a se asigura că cheltuiel, cheltuielile sunt mai focalizate pe protejarea IMM-urilor, pe crearea de noi locuri de muncă sau pentru păstrarea locurilor de muncă. O asemenea declarație unilaterală a fost făcută de Parlament în timpul procedurii de consiliere și am fost informați că Consiliul vede cu ochi buni această opinie. Pentru că este vorba de un subiect foarte important, Consiliul ar dori să revină la acest, acest subiect în septembrie și este posibil să existe o susținere duală pentru această problemă. Din câte știu eu, filozofia acestei comisii aș putea spune că corespunde cu ceea ce am spus ca raportor pe acest subiect. Voi fi extrem de atent la problemele de, de dezvoltare regională și cred că marja noastră redusă de manevră poate să fie folosită. Eu susțin această versiune de acest proiect de aviz al comisiei noastre. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. cred că Comisia Bugete va primi cifrele din partea Comisiei și datele în legătură cu implementarea. Aș avea doar un comentariu de făcut. Atunci când primim cifre, le primim pe anul 2008. Și 2008 a fost anul în care multe din aceste programe operaționale tocmai fuseseră aprobate și știm, sau poate nu știm încă, dar peste, dar peste patru săptămâni vom afla că timpul, în perioada de început a programelor este întotdeauna foarte dificilă și trebuie să ținem cont de acest lucru atunci când examinăm utilizarea resurselor în 2008. Poate lucrurile nu vor arăta chiar așa cum ne dorim noi, însă nu trebuie să reacționăm prin a fondurilor pentru 2010. Nu se poate face o asemenea legătură directă. Avem regula N plus 2 sau N plus 3, care înseamnă că regiunile trebuie să utilizeze aceste fonduri după ce programele au început, după 2 sau după 3 ani cel mult. Însă pentru a putea face în practică acest lucru, Trebuie să avem la dispoziție resurse financiare foarte devreme, pentru că nu putem să întârziem lucrurile, să amânăm pe 2009 fonduri care nu au fost utilizate, să împingem aceste fonduri pentru 2013. Trebuie să insistăm ca aceste programe să funcționeze rapid și bine și să îndeplinească obiectivele stabilite de Parlament. Însă trebuie să ne asigurăm și că aceste sume sunt disponibile pentru a putea fi cheltuite la momentul oportun. Experiența mea personală este că Comisia tinde să vadă cu ochi buni aceste lucruri, pune sumele la dispoziție și uh, S-ar putea să nu fie sume suficiente la dispoziție, însă aceste sume sunt corectate ulterior. Însă mi se pare util să urmăm politica comisiei noastre și anume să revizuim aceste cifre în momentul plenarei, pentru că până acum Consiliul nu a uh, lucrat în interesul Parlamentului și al regiunilor. Vă mulțumesc dacă mai există comentarii pe buget. Există reprezentanta din partea comisiei? Dacă nu, vă putem trimite informațiile disponibile cât de curând posibil. Da, vă rog, doamna Șefin. Foarte pe scurt, vom înainta amendamente din partea grupului verzilor. Credem că multe din aceste sume nu urmează obiectivele din punct de vedere al schimbării climatice și deseori intră în conflict cu legile de mediu și această, aceasta va fi direcția amendamentelor noastre. Nu Vom sugera linii noi bugetare, însă în momentul actual știm că ceea ce a fost convenit ca proiecte pilot ar trebui să continue pentru o perioadă de 2 ani și că aceste programe pilot trebuie să continue. Vă mulțumesc pentru comentarii, dacă mai există alte observații. Deci, secretariatul va primi informațiile necesare și vi le va transmite pe cât de curând posibil confirm că în momentul în care Comisia pregătește angajamentele de plată pentru anul următor, de obicei folosește cel puțin doi factori. Ține cont, în primul rând, de starea de avansare a fiecărui program operațional și examinează și experiența cu aceste programe din trecut pentru a face Uh, pentru a lua decizia cea bună. Și data limită este 10 august. Vă mulțumesc încă o dată. Așadar, trecem la ultimul punct de pe ordinea de zi, adică diverse. Dacă are cineva observații la diverse, pro- alte probleme. Dacă nu, vom putea încheia acum această ședință și aș cere biroului și coordonatorilor să rămână pentru întâlnirea coordonatorilor. Uh,